So, <clears throat> Stimate colegi, stimați colegi, vă propun să începem sesiunea din această după-amiază. În luna iulie am decis să invităm reprezentanții Comisiei pentru a discuta despre situația pe piața zahărului Și acesta este subiectul pe care îl vom dezbate în ora următoare. Parțial și în această dimineață, în cadrul dezbaterii uh, referitoare la acordul Mercosur, am atins acest subiect. Acum însă ne concentrăm pe piața zahărului. Michael Scannell din partea comisiei este prezent, este directorul uh, care are uh, în competență acest sector și v-aș da cuvântul. După aceea vom avea o rundă de întrebări și dezbateri și răspunsuri. Domnul Schenel, aveți cuvântul. Uh, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face mare plăcere că mi oferiți ocazia de a vă informa cu privire la situația actuală a pieței zahărului, și cu privire la evoluțiile privitoare la discuțiile din grupul de experți de nivel înalt privind zahărul. Piața zahărului a trecut prin momente dificile în uh, activitatea de supraveghere a pieței a Comisiei. Acesta este unul dintre sectoarele care ne-a ridicat cele mai multe îngrijorări în ultimii ani. Tocmai de aceea mă bucur că putem discuta despre el aici, astăzi, sunt uh, niveluri istoric cele mai scăzute ale prețului la zahăr în Uniunea Europeană. Și vorbind acum de contextul evoluției acestui preț, cred că trebuie să facem o prezentare de context ca să înțelegem mai bine situația din prezent. Zahărul a fost una dintre piețele agricole cele mai reglementate din Uniunea Europeană. Avem cote la producție, avem uh, refinanțări pentru exporturi, reglementări la importuri. Piața a fost reglementată efectiv de la Bruxelles și gestionată de la Bruxelles. Situația acum s-a schimbat radical, a existat o reformă radicală cu câteva elemente centrale, printre care, în special în 2017, abolirea regimului cotelor, dar și înainte de asta o restructurare substanțială a acestui sector. S-au făcut investiții majore de peste 5 miliarde de euro și s a eliminat, s-au eliminat treptat uh, uh, refinanțările la export rambursările la export, îmi cer scuze. Există un proces de adaptare și întotdeauna, în mod inevitabil, astfel de procese se pot dovedi dureroase. Și asta se reflectă în situația prețurilor. După cum spuneam mai devreme, prețurile sunt la un nivel, la nivelul cel mai scăzut din istoria lor. Fenomenul avându-și originea în special în anul de piață 2017-2018. A fost anul comercial care a urmat imediat abolirii cotelor, deci pentru prima dată sectorul a putut coopera și a putut produce fără această restricție a cotelor. În anul imediat următor, producția a crescut major la nivelul Uniunii Europene, cu 20%. Și inevitabil într-o țară în care consumul este stabil și în timpul ăsta asistăm la o creștere foarte mare a ofertei, fără îndoială, asta nu are cum să nu ducă la o scădere a prețurilor. Exact asta s-a și întâmplat, ne-am confruntat cu o scădere majoră a prețurilor. Situație ce a fost agravată și de o creștere foarte abruptă a producției la nivel mondial. Cu alte cuvinte, am, am avut parte de ce scenarii erau mai, mai proaste posibil. Și la nivel european am asistat la o creștere cu 20% a producției și producția a, creș- a crescut și la nivel mondial. Din anul comercial 2017-2018 încoace, producția la nivel european a scăzut ca reacție, printre altele, la aceste evoluții ale prețurilor. Scăderea producției însă nu a dus la creșterea corespunzătoare a prețurilor așa cum poate n-am fi așteptat în mod normal și iată care ar fi motivele. Mai întâi de toate, prețurile raportate comisiei au fost raportate cu un decalaj de câteva luni. Deci ele nu mai reflectau situația curentă. În plus de aceasta, prețurile raportate reflectă adesea prețurile stabilite prin contracte multianuale, contracte încheiate între producători, refin, rafinatori și uh, uh, consumatori care s-au întins pe durata mai mulți ani. Prin urmare, chiar dacă existau evoluții pe piață, acestea nu se reflectau neapărat în prețuri în prețurile care erau deja stabilite prin aceste contracte multianuale. Un al treilea factor de care trebuie ținut uh, seama este uh, prețul de la nivel internațional, prețul de dumping practicat de India pe piețele internaționale, care a avut un uh, efect negativ foarte marcat. Situația din Uniunea Europeană, în plus de aceasta, nu este omogenă, sunt uh, semnificative diferențele dintre regiuni. După cum știm, sunt mai multe regiuni uh, producătoare de zahăr în, Uni- în Uniunea Europeană și prețurile din așa numita regiune 2 au scăzut cel mai mult. Sunt practic chiar sub prețul, prețul uh, din Uniunea, prețul mediu din Uniunea Europeană. De exemplu, în Regatul Unit, uh, țările de jos, Belgia, prețurile raportate sunt de circa 316 euro pe tonă. Prin contrast, prețurile din regiunea 3, țările mediteraneene în special, sunt substanțial mai înalte, 66 de euro peste prețurile raportate. Cât privește țările din regiunea întâi, printre care Polonia, sunt cam pe la mediu, partea de sus a mediei europene. Cam aceasta ar fi situația amestecată a prețurilor în Uniunea Europeană. Apoi menționam mai devreme situația Indiei, care continuă să rămână o problemă majoră și sunt convins că subiectul va apărea la întrebări și răspunsuri. Producția a scăzut surplusul din uh, anul precedent, arătând o scădere semnificativă față de anul precedent și ne așteptăm ca în anul următor să asistăm chiar la un deficit pe piață. Prin urmare, în mod efectiv, producția scade cam cu 5 miliarde de tone sub uh, nivelul uh, consumului mediu de la nivel global. Asta în contextul în care însă există stocuri de zahăr semnificative. Deci cam asta despre ce probleme vom întâmpina în termen scurt și mediu. La nivelul Uniunii Europene, cum spuneam, nu avem un peisaj omogen. Vorbeam mai devreme de regiunea 2. Acolo prețurile sunt uh, cele mai scăzute, dar creșterile la producție au fost cele mai mari acolo în uh, urma abolirii cotelor, 20% creștere a producției în 2017-2018 reprezintă o cifră care se concentrează în special, e valabilă în special pentru țările din regiunea 2. Prin contrast, în restul țărilor din Uniunea Europeană, în special țările din regiunea mediteraneană, scăderea este uh, semnificativă. și hectarele folosite pentru producția de sfeclă de zahăr urmează această tendință. Deci o creștere majoră în țările din regiunea 2 și o scădere majoră în țările din regiunea uh, din restul Uniunii Europene. Deci, cele mai mari cre creșteri la prețul la producție și la uh, suprafețele cultivate cu uh, Uh, sfeclă de zahăr s-au înregistrat în țările din regiunea 2, prin contrast cu celelalte. Acum, apropo de discuțiile din grupul de experți de nivel înalt privind zahărul, pentru că acestea sunt cele care ne arată cam ce ar putea să urmeze, ele se bazează pe reflexiile comisiei, pe marginea îngrijorărilor din, de pe urma actualei situații. Asta l-a și determinat pe comisarul Hogan să înființeze grupul acesta la sfârșitul anului trecut este un grup compus din uh, reprezentanții ai statelor membre și nu ai comisiei și s-a întrunit de trei ori, oferind comisiei o ocazie de a-și prezenta propria prognoză cu privire la situația actuală, viitoare, care sunt tendințele ce vor influența lucrurile și a fost de asemenea ocazie și pentru toate părțile interesate importante să-și prezinte o evaluare adecvată a situației, rafinatorii, comercianții, lucrătorii din uh, rafinăriile de zahăr din uh, Uniunea Europeană. Cu toții ne-au prezentat prioritățile lor. La încheierea acestei activități, uh, activității acestui grup de lucru, S-a prezentat un raport comisarului Hogan, care apoi a fost luat în discuție în Consiliul Agri cu reprezentanții guvernelor statelor membre. Și s-au identificat câteva priorități acolo unde sunt factori importanți care influențează situația și cum am putea să facem ca această situație să se îmbunătățească pe viitor. Aș putea vorbi pe larg despre aceștia, dar mă voi concentra pe 3-4 domenii principale. Mai întâi de toate, grupul a luat în discuție măsura în care Comisia trebuie sau nu să intervină pe piață pentru a remedia situația de față. Situația, discuția n-a fost deloc ușoară, dar nu s-a ajuns la niciun acord potrivit căruia comisia ar trebui să intervină. Ba chiar opinia care a întrunit consensul statelor membre a fost că reforma trebuie să continue, că inevitabil va exista o perioadă de adaptare mai dificilă și că o intervenție a Comisiei pe piață în această perioadă de adaptare destul de scurtă, cum ne așteptăm noi, ar transmite un semnal foarte prost pieței și ar distorsiona o piață în care s-a investit mult și, cum spuneam, 5 miliarde mai devreme, însă comisiei i s-a cerut să monitorizeze îndeaproape situația de pe piață. O a doua chestiune discutată pe larg de grupul de experți a fost acela, a, aceea a, a, grupul, a ajutoarelor decuplate. Și aici Situația actuală este următoarea. Unele state membre folosesc ajutorul cuplat voluntar pentru a veni în sprijinul marilor cultivatori și asta creează anumite tensiuni cu acele state membre care aleg să nu ofere un astfel de ajutor tuturor marilor producători. Deci sunt abordări foarte diferite și nu mai e cazul să vă mai spun că a găsi un consens între cine are dreptate, cine nu, e foarte complicat în, în contextul ăsta. Acest tip de sprijin cuplat este în continuare în discuție și se regăsește printre propunerile de reformare a PAC, dar o bună parte a statelor membre rămân angajate pe calea continuării includerii acestui tip de ajutor în sectorul uh, sfecle de zahăr. Apoi, în ceea ce privește noile nicotinoide,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 pentru protecția plantelor, despre care Comisia a spus că trebuie întrerupă, întreruptă cultivarea, sunt totuși state membre care continuă să le aprobe utilizarea în regim de urgență, câtă vreme în alte state membre s-a legiferat și s-a dispus clar că ele trebuie excluse complet de la utilizare ca uh, produse fitosanitare în sectorul uh, sfeclei de zahăr. Am primit și plângeri din partea unor state membre care le-au interzis utilizarea acestor uh, nicotin carotinoide, care ne-au arătat că se află um, în dezavantaj competitiv față de țările care continuă să utilizeze nicotinoidele ca produse fitosanitare. Decizia de a interzice nicotinoidele rămâne în vigoare ea nu se poate, acestea nu se pot folosi în mod obișnuit și se, um, trebuie, trebuie, ținta este să se oprească utilizarea acestor tipuri de plante ca uh, produse fitosanitare și utilizarea lor să se facă numai acolo unde este cu adevărat o situație de urgență. Și asta se aplică tuturor statelor membre. Apoi dimensiunea internațională. Cum spuneam, India continuă să practice prețuri de dumping la zahăr pe piața internațională, iar OMC a primit plângeri și a organizat un uh, panel pentru a obliga India să renunțe la această practică. S-au întreprins contacte și bilateral. Comisia este, desigur, Uh, susține, desigur, toate acțiunile în această direcție a OMC și Australia este chiar în fruntea celor care insistă în direcția aceasta și noi însă, cum spuneam, facem eforturi pentru a susține aceste demersuri. Însă în sine asta nu o să rezolve toate problemele noastre, dar dumpingul substanțial al Indiei, practicat de India pe Uh, piața internațională, mm, care India având un stoc foarte mare de mm, zahăr, uh, poate să aibă un efect, efect extrem de negativ în ce privește reducerea prețurilor. Apoi, în ceea ce privește relațiile contractuale între cultivatorii de sfecle de zahăr, uh, rafinători, Uh, inovare, cercetare, transparența prețurilor, reziliența îmbunătățită a sectorului, de exemplu, asigurări uh, pentru fermieri și așa mai departe. Acestea sunt uh, detaliile discuțiilor care s-au purtat în acest grup de experți. Nu o să intru însă acum în aceste amănunte pentru a vă oferi dumneavoastră, membrilor acestui grup, ocazia de a mă adresa întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnul Scalan pentru um, această prefațare a dezbaterii. Mai multe colegi și mai mulți colegi uh, au semnalat dorința de a interveni. Lista Vincendo, Jahr, Dorfman, De Castro, Buda, Mortler, Aguilar, schreier Pirik und Le Breton. Ja. bei Kollegin Wiener. Der uh, Wiener, Kuzmuk, Mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Doamna Avram. Comisiei vă mulțumim uh, foarte mult pentru această prezentare și aș dori să ridic uh, următoarea problemă. Um, în ultima vreme, reprezentanții ai cultivatorilor și ai producătorilor de zahăr din toată Europa um, au anunțat că sunt foarte îngrijorați de soarta producției lor și estimează că între 7 și 10 fabrici de producție de zahăr vor dispărea odată cu intrarea în vigoare a tratatului uh, Mercosur. Pe lângă aceste șapte, zece fabrici, mai există una, cea din România, care din păcate a rămas în urma turbulențelor economice din ultimii ani singura fabrică de zahăr din România în acest moment, care pur și simplu nu va rezista competiției, ea producând zahăr din uh, sfeclă de zahăr, care este mult mai scump decât zahărul din trestie de zahăr, Um, există deja un import de zahăr brazilian în România și prețurile nu pot fi uh, comparate, deci această fabrică își va închide probabil porțile, răsând pe drumuri nu numai uh, angajații ei, ci și producătorii de sfeclă de zahăr um, care produc doar pentru această fabrică și sunt și care fac parte exact din acei mici fermieri pe care noua uh, politică agricolă comună vrea să-i încurajeze. Ehm, aș dori să vă întreb dacă există măsuri de protecție pentru această industrie și ce fel de măsuri sunt. Și, într-o sferă mai largă, aș vrea să vă întreb în legătură cu acea ă, plasă de siguranță de un miliard de euro. Ehm, cum veți organiza, cum veți distribui acești bani dacă vor ă, avea loc mai multe crize simultan pe piața europeană, la zahăr, la ă, carne de vită și așa mai departe? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Pierbacas. Merci, de votre venue. Mulțumesc, uh, dom domnule, pentru prezența dumneavoastră aici. Am citit uh, uh raportul dumneavoastră. Eu, de mai multe generații, sunt producători. În familia noastră, de mai multe, de mai multe generații, suntem producători de uh, zahăr din, uh, din uh, trestie de zahăr. Am avut uh, multe uh, probleme din cauza lipsei de protecție a Uniunii Europene și a Franței. Scăderea uh, prețului la zahăr trebuie să ține seama și de reînnoirea Convenției pentru stresia uh, de zahăr în 2021 pentru regiunile de peste mări. În zahărul ni se spune că este un produs sensibil și deci trebuie protejat. Ce siguranță putem avea că nu se va ajunge la eliminarea acestui statut privilegiat al zahărului? Apoi, în ceea ce privește instalațiile de rafinare a zahărului la care vă refereați în concluziile acestui raport, raport. Doar uh, ajutoarele oferite producătorilor ar putea să ne, să-i salveze. Protecționismul este, în aceste situații, o obligație. La, la aceasta se adaugă um, și uh, necesitatea ca uh, agricultorii să fie protejați pentru ca pe viitor această piață să poată produce în continuare. Aștept între răspunsuri și uh, pași înainte uh, semnificativ din partea dumneavoastră. Aș vrea să știu care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru teritoriile de peste mări, începând cu 2021. Nu putem să avem intervenții atât de lungi pentru că nu discutăm doar un subiect în această după-amiază. Dau acum cuvântul doamnei Sanda. Uh, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentare grupul de nivel înalt a conchis că instrumentele tradiționale de reglementare nu mai sunt neapărat cele mai adecvate pentru a face față crizei de pe piața zahărului. Și ne dăm seama de acest lucru. Eu însă mi-am constatat lucrul acesta în țara mea, în Franța, când, uh, unde s-au uh, închei, închis anumite fabrici din cauza dificultăților cu care s-au confruntat. Trebuie deci explorată îmbunătățirea transparenței pe piața agricolă cu instrumente mai adecvate și aș menționa că este în curs o inițiativă de adoptare pe plan intern uh, la nivelul Comisiei unei astfel de măsuri, e nevoie și de instrumente de reglementare private folosite în piața, um, pe piață în baza articolului 222 s-a solicitat activarea acestor, acestei clauze la, de către domnul De Castro. Întrebarea mea este dacă aveți în vedere să activați într-adevăr această solicitare. Încă colegii Iar. Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Trebuie și noi să ne facem lecțiile până la urmă. Există acum uh, o acordare pentru neonicotinoide. Statele membre um, tratează acest subiect foarte diferit. Uh, cum poate Comisia Europeană să creeze uh, condiții ca să poată fi stimulat uh, plantarea de uh, sfeclă de zahăr fără să se ajungă la o supraproducție. Se poate exercita și un control în ce privește neonicotinoide pentru că ă, nu este posibil ca de partea ă, unui mal al râului să fie ă, aprobat o asemenea plantație și pe celălalt mal nu. Asta ar duce la perturbări pe piața concurențională. Și după aceea nu ar putea să existe o mai mare transparență a prețurilor la producător? Mulțumesc, domnul Dorfman. Vorbim uh, astăzi de 265 de euro pentru tona de zahăr. Dar uh, dacă ești producător de alimente astăzi, uh, cu cât folosești mai mult zahăr în alimente, cu atât mai mulți bani vei câștiga și uh, trebuie să ne gândim uh, și la acest aspect. Deci zahărul până la urmă uh, aduce profit pentru cel care îl folosește. Trebuie să ne gândim și la plățile cuplate. Nu am căzut de acord și nu știu dacă până la urmă ele sunt benefice sau nu sunt binevenite. Nu știu dacă nu se va exercita o presiune asupra pieței. Până la urmă, nu trebuie să folosim banii contribuabililor europeni uh, pentru a stimula producția de zahăr, pentru că sănătatea oamenilor în cele din urmă va avea de suferit. Statele membre uh, trebuie să mediteze asupra uh, acestor aspecte, să nu existe niciun dumping din exterior să putem să ne opunem dacă constatăm că ele există. Mulțumesc, domnul De Castro. Eu, mi coleg... Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu cele spuse de colegi, așa cum spunea și domnul director în intervenția sa. Acest grup de nivel înalt a ajuns la concluzia potrivit căreia instrumentele tradiționale nu au funcționat. Ne aflăm într-o situație de criză gravă, chiar dramatică în unele țări, fiindcă este evident că pur și simplu se riscă închiderea cu totul a anumitor fabrici, cum reamintea și doamna Avram. Comisia este gata să pună în aplicare instrumente de stocare privată și alături de acestea și alte instrumente, ținând seama de faptul că ne putem aștepta la o redresare totuși a situației uh, în ceea ce privește condițiile internaționale? Mulțumesc, domnul Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, câteva chestiuni legate de sector. Uh, m-am văzut săptămâna trecută cu cei care reprezintă acest sector și mi-au învederat uh, un aspect care mă preocupă foarte mult legat de condiționarea acordării sprijinului pentru culturile ecologice de obținerea unei anumite producții. Păi distinși membri ai, uh, ai Comisiei Europene, dacă facem o cultură bio, nu le putem neapărat impune acestor fermieri să obțină și o, o anumită producție, <coughs> pentru că este, tocmai că este bio, pentru că nu, nu folosesc substanțe chimice și așa mai departe. Iată, mi se pare aici o contradicție în ceea ce, în abordarea Comisiei, pe de o parte. Pe de altă parte, oameni buni, nu știu, dumneavoastră a stat de vorbă cu cineva din partea care reprezintă acest sector să vă exprime îngrijorări îngrijorările legate de acordul cu Mercosur, dimineața am avut un schimb de opinii și mi s-a părut că vorbim la pereți. Pentru că mi se spunea că totul este în regulă câtă vreme Copa Cogeca, câtă vreme alți uh, uh membri ai asociațiilor uh, profesionale vin și ne spun, domnule, este un dezastru. Iată că și acest sector, ne se spune foarte clar, că va intra, să spun așa, într-o fundătură, uh, ca urmare a acestor cote tarifare care, uh, mă rog, sunt uh, prevăzute pentru, acordul, pentru importul de, de zahăr. Deci de aceea v-aș ruga să fiți foarte atenți la ceea ce faceți, pentru că până la urmă îngropați sectoarele din agricultură. Mulțumesc. Dank, Frau Kollegin Mortler. Mulțumesc și acum domnul... Doamna Motler, mulțumesc domnule președinte. Peter iar a pus deja uh, o întrebare uh, legătură cu Mercosur. Eu doresc o completare, pentru că uh, până la urmă importul uh, de zahăr uh, va crea uh, probleme în Uniunea Europeană. 1,5 milioane de tone echivalent în zahăr vor fi importate, ceea ce va duce la închiderea unor fabrici. 7 până la 10 fabrici de zahăr ar fi amenințate cu închiderea ar fi o pierdere de aproximativ un miliard de euro în ce privește produsul național brut și ar fi vorba de mii de locuri de muncă, mai ales în zonele rurale. Ce răspuns are Comisia? Aguilar. Doamna Aguilar. Mulțumesc Comisiei și grupului de experți pentru acest uh, raport care ne dă un diagnostic foarte clar privind uh, acest sector și problemele sale. Dar uh, nu avem idei concrete pentru rezolvarea acestor probleme și pentru a garanta un viitor acestui sector care se confruntă cu cea mai mare criză de prețuri din istoria sa. Dacă Spania va produce în continuare zahăr, um, a, se întâmplă pentru că folosește în continuare neonecotinoide, care sunt criticate în acest raport. Îmi pare rău că se vorbește despre a, uh, a, uh, efectul negativ a, uh, îmi pare rău că se vorbește despre efectul negativ al acordului Mercosur asupra Uniunii Europene, dar Uniunea Europeană închide ochii la um, așa ceva. Doamna Schreipiric. de Mulțumesc. Neonicotinoidele Ehm, pot să creeze o probleme, dar trebuie să ne gândim. Țăranii, fermierii au nevoie până la urmă de ehm, produse fitosanitare. Deci, sigur, trebuie să avem în vedere impactul asupra mediului înconjurător, dar eh, din acest punct de vedere, acordul trebuie să aibă prevederi clare. Să ne gândim uh, până la urmă la importanța sectorului alimentar. Avem nevoie de decizii care să se bazeze pe niște concluzii științifice și uh, poate că trebuie să introducem și niște perioade de tranziție. Domnule Breton. Merci, monsieur le président. Uh, on a une crise. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o criză foarte gravă a zahărului în Uniunea Europeană și m-am întâlnit cu crescătorii din uh, regiunea la Somme, acolo unde riscă să-și piardă locurile de muncă pentru că se închid respectivele fabrici. Vrem să, fac, să punem capăt dumpingului la nivel internațional. Asta e foarte bine, dar întrebarea este dacă la noi în intern Uniunea Europeană n-ar trebui să, interzi, să intervină pe uh, piața internă. Ne spuneți că nu, că trebuie să așteptăm trecerea acestei perioade de ajustare. Sunt uh, Prea puține soluții. Azi, în această dimineață, ni s-a spus chiar că în baza acordului cu Mercosur se, ne putem aștepta la importuri masive de zahăr în Uniunea Europeană. Întrebarea mea așadar este care sunt soluțiile pe care le aveți în vedere pentru a veni în ajutorul crescătorilor, în special al de, de sfecle de zahăr în Europa. Mulțumesc, domnul Cuzmiuc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule director. în uh, cadrul crizei actuale, în care prețurile la uh, piața zahărului sunt foarte scăzute. Întreaga problematică se află până la urmă pe umerii cultivatorilor de sfeclă de zahăr. Întrebarea mea este următoarea. Sunteți pregătiți? să luați măsuri pentru a-i sprijini pe fermierii din acest sector, poate că uh, ar trebui să fie încheiate niște acorduri legate inclusiv de prețuri. Mulțumesc, doamna Vineri a uh, crește, a cultiva sfecla de zahăr este o muncă laborioasă și eu cred că trebuie să uh, gândim în alt context, nu doar al uh, neonicotinoidelor. Pentru că există deja rezistență la unele din aceste produse. Există insecticide care sunt dăunătoare inclusiv pentru uh, creierul unui copil. Să ne gândim la clorpirifos. Uh, nu se poate ca în anumite state membre să fie uh, acceptat și în alte state nu. Trebuie să lucrăm uh, cu același armament, ca să spun așa. Sigur, dorim să protejăm natura, dar să existe până la urmă o perioadă de tranziție fermierii care au achiziționat asemenea produse, dacă nu vor mai avea voie să le folosească, să fie despăgubiți. Mulțumesc, domnul Iogil. W 2006 roku, reformă rynku cukru, producția wynosiła în Europie Mulțumesc, domnule președinte. În anul 2006 s-au produs 17 milioane de tone uh, de sfeclă de zahăr în Europa. Pentru anul în curs se estimează că producția va fi de 14 milioane de tone sau uh, chiar mai puțin 13 milioane de tone. Deci, uh, până la urmă, rezultatul, obiectivul a fost atins. Însă, uh, guvernul polonez este de părere că acest raport nu este corect pentru că au existat niște comparații selective ale unor cifre și nu reflectă realitatea plăților efectuate. Ca atare, concluziile vor fi eronate și aceste concluzii din raport sunt eronate. Polonia uh, în afara uh, celor spuse de domnul Cușmec, a făcut și alte solicitări ca de pildă Uniunea Europeană să ia măsuri pe plan uh, continental pentru eficientizarea exporturilor, să fie folosite și alte instrumente pentru ca asistența cuplată după 2020 uh, să poată să fie eficientă. Mulțumesc, doamna Tomașici. Thank you very much. As you know... Mulțumesc foarte mult. După cum știți, specla de zahăr este cel mai important uh, produs de export în sectorul agricol din Croația. Piața zahărului a fost lovită foarte greu anul trecut. Uh, rafinăriile nu au plătit uh, prețurile stabilite anterior cu producătorii, motiv pentru care aceștia din urmă s-au pomenit în situația de a lupta pentru a supraviețui, pentru că sfecla de zahăr este un produs atât de important în întreaga Uniune Europeană, trebuie să ne asigurăm că îi ajutăm pe producători să se refacă, să-și revină în urma acestui dezastru. De aceea, întrebarea mea este, care sunt măsurile pe care le are în vedere Comisia pentru a soluționa această problemă? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am încheiat lista uh, întrebărilor și pot să vă dau din nou cuvântul dumneavoastră, domnule Scânel, pentru răspunsuri. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, avem o discuție foarte amplă care a subliniat o serie de probleme dificile lucru care arată cât de complicată e situația, cât și contextul. Mă voi referi la punctele principale mai întâi. Mai mulți uh, eurodeputați au vorbit despre statutul de uh, produs sensibil al uh, zahărului și în acest context că ar trebui să-l apărăm nu numai în contextul practicilor de dumping ale Indiei, ci și în fața sau în contextul tratatului Mercosur, acordului Mercosur um, zahărul rămâne un subiect sensibil în toate negocierile pe care le-am avut, și cele trecute, și cele actuale, și în cele viitoare. De fiecare dată, Comisia insistă asupra apărării unor produse sensibile. Și vom continua să insistăm pentru uh, protejarea uh, producătorilor interni. Sunt de acord că concesiile la zahăr sau înțeleg ce spuneți dumneavoastră că, concluzii, că concesiile la zahăr au fost prea generoase în cazul Mercosur. Chiar azi dimineață a fost o discuție, am discutat eu însumi cu colegii și știu că ați avut și dumneavoastră aici această discuție și nu pot să mai adaug nimic nou, nou eu. Sunt convins că au subliniat dumnealor cele ce se cuveneau subliniate. Cantitățile pentru producție și consum din Uniunea Europeană nu se vor dovedi decisive, însă, uh, din exportul din țările Mercosur nu vor duce la perturbări semnificative. E vorba doar de 1% din uh, consumul, respectiv producția Uniunii Europene. Nu știu dacă Asta e prea generos, poate considerați că e așa, dar din punct de vedere strict statistic, cred că nu e neapărat cazul. Am asistat la unele cifre mult mai îngrijorătoare în ce privește etanolul și impactul acestei concesii asupra sectorului zahărului din Uniunea Europeană. Dar cred că lucrurile trebuie privite în context. Se folosește în Europa doar un nivel foarte, un, un volum foarte mic de zahăr ca uh, alimente pentru animale. De aceea nu considerăm că aici, din acest punct de vedere, putem asista la un risc. Însă Comisia a auzit îngrijorările exprimate foarte clar că zahărul trebuie să rămână un produs sensibil și trebuie să continue să fie protejat, iar concesiile privitoare la zahăr în Mercosur chiar atunci când acordul va fi semnat și uh, va începe să se pună în aplicare, aceste concesii vor intra în funcțiune abia treptat și pe durata a mulți ani. Ăsta și a și fost scopul negocierilor, să ne asigurăm că sectorul zahărului va avea timp suficient să se adapteze. Cât privește neonicotinoidele, toate măsurile Comisiei privind neonicotinoidele și, în general, produsele fitosanitare se bazează pe date științifice. Asta vreau să vă reamintesc, asta e prioritatea noastră. Dacă studiile științifice arată clar că un produs nu trebuie folosit pentru că nu e sigur, Comisia reacționează corespunzător printr-o serie de propuneri și cerem atunci sprijinul Parlamentului. Deci, în acest caz, EFSA a conchis că neonicotinoidele nu pot fi folosite ca fitosanitare în mod sigur. Însă, problema de pe piață este că în anumite state membre se permite în continuare utilizarea lor pentru scopuri de urgență, pentru utilizări de situații de urgență. Comisia acceptă însă nu pe termen nedefinit. Ceva care se întâmplă în fiecare an, în mod nedefinit, pe termene nedefinite, nu mai poate fi considerat urgență. Mai ales că anumite state au uh, hotărât, au luat o decizie dificilă și anume de a pune capăt acestei utilizări și asta și confruntându-se cu, cu consecințele. Producții mai scăzute la hectar, uh, mă rog, probleme la prețuri și așa mai departe. Comisia însă a arătat foarte clar și a reiterat că utilizările excepționale trebuie să se oprească. Înțelegem că în paralel trebuie să se facă mai mult la nivelul cercetării și inovării pentru a se găsi alternative mai bune, mai uh, sigure, dar nu asta ne va oferi nouă o soluție mm, peste noapte. Sprijinul voluntar cuplat a apărut din nou în discuție și asta nu mă surprinde. S-a discutat despre asta și în grupul de nivel înalt. Nu pot decât să repet ce am spus mai devreme. Statele membre sunt foarte divizate pe tema aceasta. Nici asta nu e surprinzător. Cei care plătesc un sprijin cuplat mare și am, aici aș face trimitere la exemplul Croației, în anumite state membre, fără plata acestui sprijin voluntar cuplat, ă, producția de sfeclă de zahăr nu este viabilă. Și dintr-un motiv de dintr-o serie întreagă de motive de dezvoltare Uh, rurală și altele asemenea, sunt state care doresc să mențină producția de sfeclă prin oferirea acestui sprijin cuplat. Sigur că asta se face cu un anumit preț. Nu, nu se dau banii ăștia chiar așa degeaba. Nu se dau bani gratis. De undeva trebuie să vină, uh, un, în altă parte se taie. Cât privește sprijinul voluntar cuplat, acesta contribuie la Mm. zahăr ieftin pe piață, sunt și probleme legate de can- can- caracterul nutritiv al acestui tip de zahăr. Răspunsurile țărilor care plătesc un astfel de sprijin atunci când le punem întrebarea este nu noi am creat această situație. Am fost nevoiți să apelăm la un astfel de sprijin după abolirea cotelor tarifare, în, mai ales în țările din uh, regiunea 2, unde prețurile sunt cele mai scăzute. Iată, la noi producția a scăzut și deci nu ne mm, certați pe noi pentru consecințele unor astfel de măsuri. În ce privește măsurile pentru sprijinirea sectorului, utilizarea articolului 222 din Organizarea Comună a Pieței, din regulamentul privind organizarea comună a pieței, la care v-ați referit, este o propunere interesantă, dar ce spune acest articol 222? Pune accentul și pe o serie întreagă de constrângeri, trebuie să existe o perturbare majoră a pieței, să se ia anumite măsuri, aceste măsuri să fie limitate în timp, să existe și un act de punere în aplicare din partea comisiei și tot așa. Asta nu înseamnă că articolul 222 nu poate sau nu trebuie folosit. Dispozițiile acestea se regăsesc în regulamentul privind organizarea comună a pieței, nu degeaba. Articolul 222 oricum nu e singura măsură de acest fel. Comisia este oricum deschisă să, să folosească orice instrument care ar funcționa și ar veni în sprijinul uh, sectorului, cu condiția să nu creeze probleme în altă parte și să fie și compatibil cu tratatele, cu regulamentul privind organizarea comună a pieței și așa mai departe. Deci suntem deschiși la orice soluție, la orice inițiativă rezonabilă, fezabilă, care să meargă în direcția aceasta. Dar nu poate să vină acest lucru doar la inițiativa Comisiei. Trebuie să existe și o deschidere a sectorului zahărului ca atare, care trebuie să fie pregătit să onoreze și să respecte condițiile care stau la baza unor astfel de măsuri. Apoi s-a vorbit despre stocarea privată. Provocarea, dificultatea aici, și nu degeaba, vine din faptul că ar fi stocuri și cantități foarte mari care ar putea intra pe piață. Vorbeam despre producția din 2019. Actualele noastre proiecții și așteptările noastre cu privire la producția de zahăr în următorul an este că producția va scăza cu 3-4%. Deci, probabil că acesta nu va fi, stocurile acesta nu vor fi un factor decisiv, nici într-un sens, nici în celălalt, pe piață. Stocarea privată nu va rezolva așadar problema neapărat, s-ar putea dovedi o soluție destul de rentabilă pentru anumite părți ale sectorului, aceasta de a stoca zahărul existent deja, dar ca să fie, să zicem că e o soluție globală pentru toate problemele din sectorul ăsta, să zicem că nu e. Nu e, să zicem așa, să ne exprimăm așa, nu e deloc sigur. Ne spuneați că comisia nu este suficient de... nu ascultă, nu, că vorbim la pereți. Eu am vorbit cu comisarul meu și șefii mei și eu însumi uh, înțeleg că înțelegem cu toții că trebuie să vorbim cu părțile interesate în permanență, îi ascultăm și ne întâlnim cu ei și în grupul de nivel de înalt și în dialogul cu cetățenii și în observatoarele de piață și pur și simplu zi de zi problemele dumneavoastră și mă adresez tuturor părților interesate prezente, sunt, devin până la urmă și problemele noastre. Deci ne interesează să găsim soluții împreună. Deci dacă sunt cumva părți interesate care n-au fost auziți, n-auzite, sunt invitate să ni se adreseze și să vorbească cu noi. Pentru că de plecat urechea, o plecăm în mod sistematic. Sper că în felul acesta am răspuns la toate întrebările. Dacă mai sunt întrebări de follow vă stau la dispoziție. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Doamna Wiener dorește să mai adauge o întrebare. Mai există și alți colegi care doresc să adreseze întrebări suplimentare? Da, domnul Iar. Bun, doamna Wiener, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt conștient de faptul că fermierii din sectorul sfeclei de zahăr se confruntă cu o criză teribilă în clipa de față. Mercosur și Brexit vor agrava această criză. Dar ă, trebuie să înțelegem că ă, acești fermieri lucrează în ă, agricultura industrială și este o monocultură care depinde foarte mult de pesticide. Acum se speră că uh, acest sector va putea să fie salvat. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Sistemul nu este durabil și dați-mi voie să spun un lucru fundamental. Trebuie să constatăm corpul uman nu are nevoie de zahăr, iar obiectivul politicii agricole comune trebuie să fie să ne putem alimenta corect zahărul nu are decât efecte negative. Doamnă Viner, o întrerupe președintele, asta nu este o întrebare suplimentară, este mai degrabă o declarație politică. Bun, întrebarea este, dacă nu avem nevoie de zahăr, mă interesează opinia dumneavoastră. De ce sfecla de zahăr urmează să fie sprijinită în continuare prin plăți cuplate? Domnul Iar nici nu mai îndrăznesc acum să adresez o întrebare suplimentară, dar o fac totuși. Plățile cuplate. Ați răspuns parțial la această întrebare, dar într-o anexă se spune că plățile cuplate nu trebuie să contribuie la distorsiune pe piața concurenței. Bun, uh, dar uh, dacă noi constatăm că prețurile sunt atât de proaste încât uh, nu mai e responsabil să operăm cu plăți cuplate. Iar în ce privește neonicotinoidele, ne punem o plăcuță, atârnăm de gât și spunem interzicem neonicotinoidele. Eu aș vrea însă să existe condiții egale pentru toți eu uh, nu cred că uh, este logic să existe diferențe atât de mari de uh, argumente între statele membre. Mulțumesc și doamna Pirbaca să are o întrebare. Nu mi Nu ați răspuns la întrebarea privind producătorii de zahăr din teritoriul de peste mări și când se spune că nu avem nevoie de zahăr. Eu reprezint teritoriile de peste mări, domtomurile și noi numai asta producem în uh, Isla Reunion, în Martinica uh, și uh, vreau să vă spun totuși că avem nevoie de zahăr. Vielen Dank. nochmal. Mulțumesc. Domnul Scanner, încă o dată aveți cuvântul pentru a răspunde. Thank you, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. E bine să reamintim acest lucru, dar uh, nu s-a vorbit despre asta. Să ne aducem aminte că Brexitul uh, va avea consecințe, mai ales un Brexit fără acord, fiindcă um, în acest sector intră și zahărul uh, și etanol, bineînțeles, va avea un impact Brexitul asupra sectorului și dar ce se întâmplă cu Brexitul nu ține de noi, trebuie doar să Vedem ce se va întâmpla până la 1 noiembrie. Nu vreau să comentez uh, în ceea ce privește chestiunile nutritive, aspectele nutritive ale zahărului și de ce sprijinim noi producția de zahăr. Specla de zahăr uh, este un element uh, care ține politica agricolă și avem obligația de a o include în PAC până la schimbarea tratatului. În ceea ce privește sprijinul cuplat voluntar și uh, discrepanțele dintre statele membre, așa stau lucrurile, este o realitate. Bineînțeles, am vrea ca statele membre să fie pe aceeași lungime de undă, dar uh, acest sprijin cuplat voluntar uh, este un uh, măr al discordiei în sine, un subiect spinos și chiar în propunerile de reformă PAC uh, actuale, uh, abordarea nu este uniformă la nivelul statelor membre. Dacă ne uităm la modul în care sunt folosite, în care este folosit acest tip de sprijin la nivel sectorial, nu doar în sectorul zahărului, Există diferențe, de pildă Olanda nu folosește deloc acest fel de sprijin, alte state folosesc uh, din plin acest sprijin, bineînțeles în limitele existente și aș merge chiar mai departe. Uh, se, se bucură de flexibilitatea pe care le oferă acest sprijin cuplat uh, la nivel sectorial. Deci aceasta este o chestiune mai amplă care nu vizează doar zahărul, ci uh, sprijin uh, și asistența agricolă în general. Situația este diferită la nivelul statelor membre, dar acum statele membre acceptă că un anumit nivel de uh, sprijin uh, cuplat voluntar este necesar la nivel sectorial și acest lucru în sectorul zahărului a fost foarte dificil. Acum m-am întors de la grupul la nivel înalt și s-a recunoscut acolo că există aceste diferențe și că există greutăți, dar nu s-a oferit nicio soluție prin recomandările comisiei. S-a cerut să monitorizeze situația pentru a se asigura că nu se distorsionează prea mult piața și că la, în ceea ce privește nivelul, nivelurile generale de plăți. În ceea ce privește regiunile ultraperiferice, Comisia monitorizează cu atenție toate politicile pentru a se asigura că aceste teritorii nu sunt date uitării și când sunt sprijinite, din potrivă, există legislație care propune măsuri speciale pentru, aceste, pentru sprijinul acestor uh, regiuni nu numai în ceea ce privește zahărul uh, în pacul actual, dar și în propunerile pentru pacul viitor. Am avut mare grijă și se regăsește acest lucru între obiectivele principale, și anume că regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule director Scanner, pentru aceste răspunsuri ample chiar dacă poate nu fiecare dintre colegi a fost mulțumit de răspuns, eu cred că trebuie să păstrăm legătura. Și vă invit acum să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Îl rog pe domnul director Matthew Hudson să vină în prezidiu. Stimate colege, stimați colegi, trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, un schimb de vederi cu un reprezentant al Comisiei eh, privind situația sanitară din Brazilia, care este starea actuală. Vă amintesc că am avut eh, scandalul cărnii în 2017, au avut loc consultări între Comisie și autoritățile din Brazilia, printre altele și o vizită a unei delegații din comisia noastră în Brazilia în aprilie 2018. Uh, colegii uh, au avut posibilitatea să se informeze despre situație la fața locului dar există în continuare un mare interes al colegilor în legătură cu situația actuală inclusiv în ce privește discuțiile dintre Comisie și reprezentanții Braziliei. Domnule Hudson, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că am această ocazie de a avea un schimb de păreri cu comisia dumneavoastră. La DigiSante, noi considerăm comisia dumneavoastră ca fiind un interlocutor important și este prima ocazie pe care am să mă întâlnesc cu membrii comisiei în noul mandat. Aș dori în primul rând să spun câteva remarce de ordin general și poate să trec puțin prin istoria acestui subiect, pentru că sunt și membrii noi în comisia dumneavoastră care poate nu cunosc contextul. Știm prea bine ce cât de mult uh, interesează uh, aplicarea regulilor sanitare în Uniunea Europeană um, comisia dumneavoastră? Avem un set de reguli foarte cuprinzătoare care acoperă toate aspectele legate de siguranța alimentare, inclusiv uh, sănătatea plantelor și a animalelor. Și acesta este și există un principiu director și anume că toate alimentele care ajung pe piață în Uniunea Europeană trebuie să respecte aceleași standarde de siguranță alimentară foarte ridicate. Standardele de siguranță alimentară ale Uniunii Europene nu sunt negociabile. Poate credeți că eu, uh, ocupându-mă de chestiuni internaționale, mă ocup de negocierea acestor standarde. Da, negociez, dar nu negociez standardele. Iar uh, regimul de importuri uh, oferă un nivel foarte ridicat de protecție în în ceea ce privește introducerea pe piață a unor produse care ar putea să fie periculoase la adresa sănătății oamenilor. Iată de ce noi dorim să menținem aceste standarde înalte. Și acum, referindu-mă la punctul de pe ordinea de zi, dumneavoastră, domnule președinte, ați făcut referire la câteva aspecte și ați avut mai multe schimburi de păreri în mandatul anterior, inclusiv cu predecesorul meu, cu care ați discutat despre zahăr și uh, noi dorim să menținem acest dialog deschis cu comisia dumneavoastră pentru ca dumneavoastră să, fi știin, să fiți înștiințați despre uh, situația actuală și acțiunile noastre. Eu vă stau la dispoziție, dacă doriți pot să vin să vă informez în ceea ce privește situația actuală. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, lucrurile au început acum 2 ani și jumătate, la începutul anului 2017, când, uh, în urma unei anchete, s-a, uh, s-a uh, constat, s-au constatat ca, cazuri de fraudă în sectorul cărnii din Brazilia. Dat fiind îngrijorările care, pe care le-a trezit această descoperire, Comisia a suspendat importurile imediat de la cu proveniență de la aceste mm, fabrici și le-a eliminat de pe lista europeană, apoi ne-am consolidat inspecțiile, uh, inspecții fizice și microbiologice 20%. Deci, fiecare transport care sosea în Europa era controlat fizic și 20% dintre acestea erau supuse unui control microbiologic. Am, cit, am trimis o echipă de auditare. Una dintre, unul dintre avantajele sistemului nostru este că avem proprii noștri auditori, iar aceștia desfășoară um, auditurile în Uniunea Europeană și în țări terțe pentru a verifica punerea în aplicare a regulilor. Și care au fost concluziile și urmările acestui audit? S-au identificat mai multe mm, aspecte îngrijorătoare și am cerut uh, brazilienilor să pună la punct un plan cuprinzător de acțiuni uh, corective și să uh, ne dea rapoarte regulate. Am scos de pe listă toate firmele care aveau probleme și toate, mm, toți producătorii de carne de cal de pe listele europene am uh, suspendat aprobarea de noi producători sau noi unități de producție. Deci nu, puteam, nu, nu se puteau introduce noi unități pe listă și în afară de controlele despre care v-am vorbit deja, am introdus uh, controle microbiologice în fața de preexportare în proporție de uh, 100% pentru uh, carnea de vită uh, și carnea de pui și alte produse din carne. Iată deci niște măsuri foarte puternice. Apoi uh, a avut loc un audit uh, de monitorizare în 2018 care a arătat că autoritățile braziliene înregistrau progres, că aveau un plan și uh, că se, între, se, um, se luau acțiuni. După cum știți, mai târziu, în 2018, am aflat că existau și alte probleme de la o, Operațio Trapaca, am ce scuze dacă am stâlcit numele, care uh, a arătat că existau și alte probleme în sectorul cărnii și mai ales în ceea ce privește carnea de pui, după care am scos de pe listă toate unitățile care au fost implicate în cazurile de fraudă sau care aveau vreo legătură cu cele două principale uh, cele două companii principale implicate în uh, cazurile de fraudă. Întrebarea care se pune este cum stau lucrurile acum. Toate aceste măsuri pe care le-am descris sunt în continuare în picioare. Ca să înțelegeți ce măsuri am luat în ceea ce privește controlele la frontieră între martie 2017 și uh, mai 2019, peste 45.000 de transporturi au fost verificate fizic, peste 10.000 au făcut obiectul unor controle de laborator. Ca urmare, aproape 680 uh, de transporturi au fost respinse, deci 1,5%. Jumătate dintre ele au avut cazuri de salmonella și altele au avut alte probleme. Am menținut dialogul cu autoritățile braziliene, bineînțeles, care s-au ocupat de propriul plan de acțiune ca urmare, am avut o serie de actualizări pentru a răspunde îngrijorărilor exprimate de comisie. Iar experții analizează la ora actuală cele mai recente actualizări din partea brazilienilor. La ora actuală, în ceea ce privește carnea, sectorul cărnii, așteptăm finalizarea planului de acțiune și deocamdată nu avem uh, programate, nu avem programat niciun alt audit uh, în Brazilia. M-ați întrebat care este situația sanitară și cred că ar trebui să vorbesc aici despre sectorul pescuitului. Chiar dacă acest sector uh, nu intră în competența comisiei dumneavoastră, totuși dă, se arată cât de mare este angajamentul nostru. Am avut un audit negativ în sectorul pescuitului, care a dovedit că există probleme sistemice, nu legate de anumite companii, ci legate de modul în care era controlat și monitorizat sistemul și am suspendat toate unitățile și toate vasele de pescuit. Și așteptăm ca autoritățile braziliene să ne prezinte un plan de acțiune bine pus la punct înainte de a vedea care este calea de urmat. Măsurile deci au fost instituite și vor rămâne în picioare până când Comisia va fi primit garanții satisfăcătoare în ceea ce privește un plan de acțiune satisfăcător și că până vom vedea că acest plan de acțiune va fi pus în aplicare și vom fi trimis o echipă de audit în Brazilia care ne va fi confirmat că aceste probleme identificate au fost um, rezolvate în mod satisfăcător s-ar putea să nu fie un mare pas înainte față de anul trecut, dar vă asigur, domnule președinte, că am lucrat din greu și că această problemă a fost tratată cu toată seriozitatea. Dacă îmi permiteți să mai zăbovesc două minute, știu că ați avut în această dimineață un schimb de păreri cu colegii mei de la Digi Agri și Digi Trade despre acordul Mercosur. Și uh, aș dori să vă confirm, că, pentru că noi suntem serviciul care se ocupă de regulile sanitare și fitosanitare, confirm uh, faptul că niciun acord comercial nu poate să schimbe standardele sanitare și fitosanitare ale Uniunii Europene, fiindcă sunt nenegociabile, așa cum am spus la început. Acordul Mercosur, dacă va fi pus în aplicare, va oferi mijloace de, comunic- de cooperare pentru a găsi modalități de a pune în aplicare în ambele direcții prevederile sanitare și fitosanitare într-un mod uh, mai puțin uh, greoi. Dar uh, subliniez că sănătatea este prioritatea numărul unu. Uh, domnul comisar Andriukaitis a, a repetat acest lucru și nu se va schimba pe viitor. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, domnule președinte. Cred că a fost uh, um, foarte util să demarăm această discuție și um, închipui că membrii comisiei noastre au întrebări uh, deci sunt uh, gata să vă răspund dacă pot. Vă mulțumesc. Ja, Mulțumesc foarte mult, domnule director Hudson, pentru această introducere în subiect și pentru că uh, ne-ați uh, informat despre stadiul actual. Șapte colegi s-au înscris pe lista vorbitorilor, îi dau citire ca să putem încheia lista. Aguilar, Hasekam, schreier Pirik, Häusling, Aguilera und Buda. Mai există alte solicitări, domnul Desel? Se pare că uh, putem încheia lista aici. Doamna Sandov. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentare. Ați spus-o dumneavoastră, în 2018 Comisia Europeană a derulat două audituri privind situația sanitară din Brazilia. În primul studiu a reieșit că s-au făcut uh, progrese, cum ar fi uh, angajarea veterinarilor, o reforma organizării serviciilor veterinare, dar uh, citeam între rânduri că planează în continuare uh, incertitudine. Al doilea studiu, în ceea ce privește controlul oficial al rezidurilor și contaminatorilor, rezultă că un număr de garanții nu au fost întrunite, mai ales în ceea ce privește rezidurile și în ceea ce privește folosirea medicamentelor. Eu uh, am uh, o întrebare dublă. DG Sante poate să spună, cu mâna pe inimă, că pe de o parte sistemele braziliene de control veterinar sunt suficient de solide și că pe de altă parte, și pe de altă parte aceste controle la frontieră, despre care ați vorbit și dumneavoastră, e bine, aceste controle sunt ele sufici- suficient de incisive pentru a face față unei probleme uh, sanitare în centrul lanțului? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Aguilar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Anul 2000, în anul 2018, Comisia Europeană a publicat un raport privind controlul oficial al, uh, privind rezidurile animaliere din Brazilie, din Brazilia din uh, luna iunie. Și se vorbea despre foarte multe reziduri de hormoni și uh, de substanțe care nu pot fi folosite în Uniunea Europeană, iar concluziile acordului Mercosur și uh, și dat fiind uh, numărul mare, volumul mare de carne de vită, controlele vor fi și mai greu de realizate. Cum se, cum se vor controla, cum se vor controla ce medicamente se folosesc în Brazilia, pentru că nu există și niciun registru. La ora actuală există peste 200 de substanțe active, dintre care 27 nu sunt autorizate în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Dank, Frau Kollegin Hasekamp. Mulțumesc. Doamna Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori eh, să mă refer la o altă chestiune. Comisia a spus că a trimis eh, echipe de audit care au, con- care au controlat unele unități și mm, au unele îngrijorări în ceea ce aceste echipe. Nu echipe, sistemul mă îngrijorează pe mine. Avem și noi audit, auditări similare în alte țări, uh, Mercosur, Uruguay, de pildă, și Argentina. Nu privind carnea de vită, ci carnea de cal. Iar uh, anul trecut, FAO a, a uh, controlat acest, a inspectat acest sistem de control privind carnea de cal și ca răspuns la întrebările a, scris adresate comisiei, se, se spune, se ignoră părți ale acestui audit, fiindcă nu se poate asigura că sunt respectate standardele necesare și uh, că și acest lucru este într-adevăr îngrijorător. Mă întreb de ce ignoră comisia uh, aceste părți ale auditului? Și când se vor interzice exporturile de carne de cal din aceste două țări Mercosur și puteți garanta uh, ne puteți garanta că uh, auditul pentru carnea de vită nu este uh, falsificat uh, la fel cum se întâmplă cu carnea de cal în aceste două țări, Mercosul, Argentina și Uruguay? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schreier Piric. Mulțumesc, domnule președinte. Um, din uh, uh, cazurile de, din problemele și uh, pe care am avut carnea de pui aveau origine Brazilia. Deci uh, nu putem ca relațiile noastre cu țări terțe să afecteze securitatea alimentară. Iată de ce am uh, cerut Comisiei să blocheze exporturile de la întreprinderile contaminate. Uh, și vreau să vă întreb un lucru concret contaminarea din uh, primele luni din 2019 s-a îmbunătățit sau nul pentru exporturile de, cu proveniență din Brazilia. Și vreau să vă întreb dacă toate transporturile sunt verificate fizic 100% și 20% uh, controlate în laborator? Mulțumesc, domnul Heusling. Ja, ich war ja și eu am participat la acea delegație care a vizitat Brazilia anul trecut. Uh, și uh, sigur că tot ce ni s-a prezentat părea a fi uh, minunat, dar m-ar interesa să aflu cum uh, se efectuează controlele din partea Uniunii Europene. Uh, sosesc inspectorii acolo și spun uh, prezentați-ne toate registrele și să vedem acum dacă um, contingentele de carne corespund cu aceste registre, pentru că până și în Europa există corupție. Ce să mai vorbim de Brazilia, lucrurile nu s-au îmbunătățit, din potrivă s-au înrăutățit și mă întreb acum dacă măsurile luate au fost uh, și aplicate. Uh, iar în ce privește utilizarea antibioticilor în uh, creșterea de păsări, în fermele de păsări, um, este un volum mult mai mare decât în ce privește practicile din Europa. Cine a văzut cum uh, se lucrează în aceste ferme de păsări, nu poate să fie convins că lucrurile merg cum trebuie. Mulțumesc, doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, se tot repetă niște lucruri, dar uh, asta ne uh, îngrijorează pe noi. Mie mi-atrage atenția faptul că dumneavoastră ați vorbit despre Um, la faptul că nu s-a terminat planul de acțiune cu Brazilia Uh, în ceea ce privește situația sanitară. Deci nu a fost finalizat, este încă în derulare, dar când se va finaliza, puteți să-mi spuneți, vă rog, și uh, știți că s-a aprobat un acord cu Mercosurul care trebuie să fie ratificat de Parlamentul European, iar situația sanitară și sănătatea animalelor este un element crucial de care noi trebuie să ținem cont. Deci când se va termina acest, când se va finaliza acest plan și ar fi important să se țină cont de el. Apoi, cum controlați dumneavoastră uh, capacitatea um, capacitatea la frontieră, pentru că aceste substanțe interzise în Uniunea Europeană care se folosesc totuși în Brazilia să nu pătrundă în Uniunea Europeană. Ce capacitate de control au autoritățile vamale de a testa și de a controla aceste substanțe interzise sau, interzise sau folosirea antibioticelor pentru, uh, la animale, care nu are nicio legătură cu uh, Uh, cu rezistența antimicrobiană, uh, așa cum au spus producătorii de carne din Europa. Mulțumesc. Domnul Buda are cuvântul. Domnule președinte, vă spun sincer că sunt puțin îngrijorat de ceea ce ne a spus dumneavoastră aici și când spun că sunt îngrijorat, mă refer la cele 680 de transporturi pe care le-ați identificat ca fiind neconforme și pe care le-ați refuzat să intre pe teritoriul Uniunii Europene. Pe atâta vreme cât noi am avut un scandal cu această carne putredă din, din Brazilia, atâta vreme cât erau sub monitorizare severă din partea uh, Comisiei Europene, cum și-a mai putut permite acei, mă rog, comercianți din Brazilia totuși să forțeze limitele uh, și vigilența uh, celor de la frontieră de la Uniunea Europeană. În opinia mea, într-o astfel de situație, ar fi trebuit ca după un singur caz pe care l-ați identificat să fi suspendat aceste uh, importuri. Doi, mă interesează foarte mult domnule director dacă se fac verificări asupra produsului finit care intră în uniunea europeană sau și a ceea ce înseamnă condițiile de creștere a acestor animale pentru că sunt foarte multe antibiotice de exemplu care se pot da la început pentru un bun start mai ales în zona păsărilor sau a vițeilor și pe urmă ele se resorb pe durata vieții dar nu înseamnă că nu sunt mai puțin periculoasă pentru sănătatea uh, omului. De aceea vă rog să-mi răspundeți și, repet, mă îngrijorează ce mi-ați spus legat de acele transporturi pe care le-ați refuzat și nu ați suspendat transporturile din uh, Brazilia. Mulțumesc. Merci, Monsieur le Président. Merci encore. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și comisie pentru toate informațiile, fur... toate eh, informațiile furnizate. Mă alătur eh, doamnei Aguilar, care spune că vorbim în gol, tot repetăm lucruri. Și eh, iată, încă o dată trebuie să ne gândim cum vom reuși până la urmă să nu periclităm uh, agricultura europeană și nici sănătatea consumatorilor, dar fiind vorba de subiectul pe care îl abordăm astăzi. Și eu am o întrebare simplă. Dacă nu se pune sub semnul întrebării profesionalismul veterinarului din Brazilia. Ne-ați spus că am putea avea mijloacele necesare pentru a asigura calitatea sanitară a, anim- a alimentelor, iar în comisia noastră noi vom discuta despre bugetul PAC care va fi, uh, uh, va fi redus, ne puteți asigura că vom avea mijloacele financiare uh, necesare pentru a asigura calitatea sanitară a alimentelor importate pe teritoriul european? Sincer, Mulțumesc foarte mult! Am încheiat lista întrebărilor și pot să dau cuvântul din nou domnului director Hudson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru numărul mare de întrebări. Uh, voi începe prin a spune că eu salut preocupările pe care le-ați formulat, le-ați manifestat. Pentru că uh, uh, eu trebuie să negociez cu partenerii noștri comerciali, iar ei trebuie să ne demonstreze că respectă standardele pe care le cerem noi sunt uh, standarde foarte înalte uh, și știm că uneori chiar în Uniunea Europeană uh, există probleme câteodată să respectăm aceste standarde, că este vorba de criterii microbiologice sau de alte criterii. Înainte de toate, în ce privește auditările, avem o echipă de profesioniști unii membri ai Parlamentului știu că au vizitat centrul din Irlanda în care operează acești experți. Este uh, un centru care se bucură de un renume mondial și uh, fac o treabă foarte serioasă. Fac verificări ale documentelor, vizite la fața locului și cred că trebuie să fim foarte mândri că Uniunea Europeană dispune de asemenea capacități de auditare pentru a garanta un sistem sănătos în ce privește alimentația. Iar eh, dificultatea este că Primul, uh, prima auditare a fost pozitivă, dar în cea de-a doua investigație s-a constatat că au continuat să existe probleme în ce privește industria cărnii din Brazilia. Un număr de uh, vorbitori s-au referit la, oh. Any country can la reziduri. Și Sigur că și în acest domeniu trebuie să fie respectate cerințele. Trebuie să existe o monitorizare uh, adusă la zi a rezidurilor și um, există o verificare anuală iar verificările se fac uh, într-o manieră regulată. Ultima verificare în Brazilia s-a efectuat în 2017 și concluziile au fost pozitive pot să vă asigur că suntem foarte severi în ce privește relația cu acești parteneri. Știm că există uh, state în lume care uh, produc și alimente care uh, nu sunt exportabile în Uniunea Europeană. În ce privește uh, verificările, controlele la graniță, noi uh, aplicăm aici regulile armonizate din Uniunea Europeană și uh, am făcut controle și au fost efectuate în proporție de 20% verificări fizice au fost uh, controle microbiologice pentru a vedea dacă există uh, substanțe contaminante sau nu. Sigur că uh, pot să apară și unele analize care constată că a existat o contaminare cu anumite elemente, însă noi repetăm verificările până când uh, constatăm că Brazilia a implementat măsurile uh, care corespund cerințelor noastre. În mod special, nu uh, ne rezumăm la a spune am primit un plan de acțiune din partea autorităților braziliene. Nu ne mulțumim doar cu asigurări din partea autorităților braziliene ci ă, trebuie să existe și confirmarea că măsurile au fost implementate și noi ne deplasăm și verificăm la fața locului. În situații serioase ă, este maniera adecvată de a acționa. În ce privește bunăstarea animalelor, știm că există un raport și uh, dumneavoastră știți că doar o proporție limitată a regulilor de bunăstare animalelor din Uniunea Europeană pot fi uh, aplicate în state terțe. Colegii mei care s-au întâlnit cu dumneavoastră în această dimineață au spus că în uh, acordurile comerciale, inclusiv în acordul Mercosur, uh, dorim să introducem prevederi care să ne permită o cooperare mai strictă pentru a verifica și uh, modul în care standardele noastre referitoare la bunăstarea animalelor sunt atinse. Deci va fi un pas înainte. Pentru că și din acest punct de vedere trebuie să progresăm. Vorbeam despre planul de acțiune, despre elementele chimice care se pot întâlni în produse. Cred, domnule președinte, că în felul acesta am uh, acoperit într-un fel uh, aria la care s-au referit întrebările. Uh, doamna Schreier-Piric dorește o completare. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai ați spus că uh, dumneavoastră uh, puneți uh, multă pasiune în uh, activitatea inclusiv uh, de control. Dar uh, spuneți uh, 100% controle materiale și 20% uh, microbiologice le efectuați sau nu? Pentru că uh, nu m-ați convins din acest punct de vedere. Uh, Domnul Hoisling mai are o întrebare. Am pus concret întrebarea cum se derulează controlele la fața locului. Asta mă interesează. Poate că uh, ascultați întrebarea mea, cum se desfășoară controlele la fața locului? Câți funcționari europeni uh, au fost în Brazilia, uh, au spus prezentați-ne registrele și acum controlăm uh, dacă lucrurile s-au derulat corect. Pentru că în Europa așa procedați. Aveți această obligație să verificați și credibilitatea partenerilor. Doamna Aguilar are o întrebare? Si da, vreau să spun încă o dată, să, să mai fac o întrebare, întrebare de mai devreme. Credeți că ar fi uh, binevenite aceste, n-ar fi binevenite aceste inspecții la punctul de plecare pentru a nu mai ajunge, pentru a nu mai ajunge transporturile aici în Uniunea Europeană și ar trebui să fie respinse? Leva? Sí, yo le había pedido. Doamna Aguilera, da, nu mi-ați răspuns, deci adresez din nou întrebarea. Când ați spus că planul de acțiune nu a fost finalizat, puteți să-mi spuneți când va fi finalizat acest plan de acțiune privind situația sanitară, fiindcă pentru noi este important, dar fiindcă trebuie să ne dăm uh, să ne dăm acordul cu privire la acordul Mercosur. Vielen Dank. Ich sehe... Mulțumesc foarte mult. Nu mai există alt... Ba da, doamna Hazekamp. Mulțumesc foarte mult. Am pus o întrebare în legătură cu verificările din Uruguay și Argentina, care au fost alarmante. Când va decide Comisia să interzică importurile din aceste state Mercosur? Și când vom avea garanția că în Brazilia nu au avut loc manipulări ca în Uruguay și Argentina? Mulțumesc! Îi dau din nou cuvântul domnului director Hudson pentru a răspunde la aceste întrebări complementare. Mulțumesc foarte mult. Să începem cu sfârșitul. Când vom ști? Răspunsul depinde de autoritățile din Brazilia. Noi uh, uh, nu uh, vom respinge un plan de acțiune, dar nici nu îl vom accepta până când acest plan de acțiune nu va uh, respecta toate cerințele noastre. Deci, uh, noi trebuie să uh, vedem dacă măsurile au fost aplicate, dacă uh, sunt uh, intră în funcțiune, pentru că măsurile sanitare din Uniunea Europeană trebuie să fie respectate oriunde. Să ne gândim la o perspectivă logică, să presupunem că lucrurile se derulează perfect cunoaștem evidențele, toți suntem de acord că lucrurile se desfășoară perfect și în cazul acesta nu va mai fi nevoie de restricții suplimentare în relația cu statele Mercosur. Dar nu știm dacă star, această stare de fapt ideală uh, va fi respectată și peste 2 ani sau peste 5 ani. Noi trebuie să uh, avem în continuare modalități de verificare. Deci să privim lucrurile astfel. Noi sperăm că vom obține din viitorul apropiat un plan de acțiune satisfăcător uh, din partea autorităților uh, braziliene, uh, pentru că trebuie să existe acest efort ca planul de acțiune să fie acceptabil de către Comisia Europeană. În ce privește verificările uh, făcute în Brazilia, ultima auditare uh, a fost efectuată anul trecut, am analizat sistemul, am făcut vizite la fața locului, am verificat modul în care autoritățile implementează uh, prevederile care existau în înțelegeri. Există uh, autorități competente pe plan local. Uh, unul din uh, motivele uh, legate de preocupările care există în relația cu Brazilia este că anumite elemente ale sistemului, anumite state din această federație uh, deviază de la prevederi. Verificările se efectuează și uh, înainte de plecare întotdeauna există 100% o verificare microbiologică. Există uh, uh, un certificat care se elaborează în legătură cu respectarea prevederilor. Deci asta este o verificare anterioară exportului. Uh, după aceea, când produsele ajung la graniță, se efectuează verificări fizice 100% și uh, în proporție de 20% uh, mai există și uh, controle spontane. În ce privește carnea de cal? Comisia uh, nu consideră în clipa de față că trebuie să interzicem importurile din aceste state. Uh, concluziile verificărilor nu sunt strălucite, dar uh, în același timp nu oferă suficiente argumente pentru interzicerea importurilor. Și acum cred, domnule președinte, că am răspuns la toate întrebările. Da, Mulțumesc foarte mult. Cred că nu mai există alte întrebări. Mulțumesc, domnule director Hațel, pentru că ați venit la comisia noastră și ați răspuns la întrebări. Sigur că în continuare vom avea preocupări în contextul acordului Mercosur. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. un schimb de vederi cu o reprezentantă a Comisiei Europene, doamna Jülicher. O invit să vină în prezidiu și să vorbim despre pesticidul clorpirifos. Sper că am rostit corect uh, acest nume. Eh, autorizația de eh, utilizare este valabilă până în ianuarie 2020. EFSA, în ce privește certificarea viitoare, eh, a avut o poziție negativă, iar colegii au dorit să afle cum stau lucrurile în clipa de față. Deci, îi dau cuvântul acum, după ce va lua loc și invitatei noastre, îi dau cuvântul doamnei Hülicher. Yeah, thank you very much. Uh, good afternoon, everybody. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația pe care ați adresat-o Comisiei pentru acest schimb de vederi uh, pe marginea pesticidului clorpirifos. Este un insecticid și când mă spun clorpirifos, mă gândesc de fapt la două substanțe foarte asemănătoare. Uh, este clorpirifosul și metil de clorpirifos. Uh, le tratăm cele două substanțe similar sunt uh, pesticide care sunt folosite în diversele culturi și uh, sunt folosite uh, și uh, pentru uh, depozitele. Expiră certificarea pentru utilizare în ianuarie 2020 și uh, trebuie să analizăm dacă vom aproba utilizarea acestor pesticide în viitor sau nu. Analiza încă nu a fost finalizată în aprilie 2019 a avut loc o întâlnire, acesta este practica obișnuită, am avut o întâlnire cu experți din statele membre și cu experți de la EFSA. Au fost uh, discutate diverse aspecte ale analizei și mai ales impactul asupra sănătății umane. În aprilie 2019, Pornind de la datele care au fost disponibile, au fost identificate uh, unele îngrijorări serioase legate de utilizarea acestor pesticide, inclusiv în ce privește posibilitatea de a avea un impact asupra ADN-ului și asupra uh, creierului uh, copiilor. Deci sunt preocupări serioase. Experții, în urma uh, discuțiilor, um, au ajuns la concluzia că uh, este dificil să stabilești niște limite pentru utilizarea acestor pesticide. Deci, în uh, contextul acestor îngrijorări, dar știind știi că procesul de analiză încă nu a fost finalizat, Comisia a mandatat EFSA la începutul lunii iulie anul curent să ne furnizeze concluzii în ce privește impactul utilizării acestor substanțe asupra sănătății umane. Deci așteptăm o evaluare din partea EFSA în ce privește efectul asupra sănătății umane, discuțiile în clipa de față uh, se află în centrul atenției și vrem să știm dacă criteriile de uh, utilizare a acestor substanțe active sunt îndeplinite. Pe 2 august, EFSA a publicat uh, un document în care sunt menționate uh, și uh, preocupările legate de impactul asupra sănătății umane și există uh, în clipa de față un cadru de reglementare um, considerăm că anumite prevederi din acest cadru de reglementare nu sunt îndeplinite. În septembrie anul curent experții uh, vor uh, reveni cu concluzii suplimentare față de documentul care a fost publicat pe 2 august. Ce putem face la nivelul comisiei? Avem planuri pentru a prezenta un proiect de regulament pe care statele membre să îl aplice și în care propunem ca aceste substanțe să nu mai fie utilizate într-o perioadă imediat următoare. Cred că putem respecta o foaie de parcurs vom avea discuția inițială cu statele membre uh, pe 21-22 octombrie în cadrul Comitetului Permanent în care ne întâlnim cu reprezentanții statelor membre și uh, în decembrie probabil că uh, vom uh, putea ajunge la anumite concluzii legate de aceste substanțe active. De obicei, pasul următor este să discutăm și despre un nivel maxim rezidual și să ajungem până la urmă la statutul de neprelungire a autorizării. Dar uh, sigur că și nivelul rezidual uh, maxim permis va trebui să fie redus pentru aceste două produse, fie că ele sunt produse în Uniunea Europeană, fie că sunt importate. Cred că m-aș putea opri aici pentru a lăsa puțin timp și, și pentru întrebări. Cred că este un exemplu despre modul în care Comisia uh, încearcă să uh, avanseze într-un domeniu bazându-se pe evidențe uh, existente chiar dacă nu există încă concluzii definitive ale experților, dar ne preocupă aspecte legate de sănătatea umană, iar uh, dacă există aceste indicii că substanțele sunt periculoase uh, pentru oameni, încercăm să ne implicăm, să acționăm. Și uh, vom încerca să retragem aceste substanțe active de pe piață Um, care sunt deunătoare. De aceea vom propune noi ca utilizarea acestor substanțe după 2020 să nu mai fie permisă. Aștept cu interes schimbul de vedere întrebările uh, membrilor comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă Iulicher, pentru că ne-ați informat în legătură cu situația actuală referitoare la utilizarea celor două pesticide. Uh, colegii Wiener, Häusling, Hasekam, Schreier, Piric, domnul Iar, domnul Dorfman, uh, Desel, Aguilera, David doresc să intervine și colegul Cucmiuc. Mai există alte înscrieri la cuvânt? Constat că nu e cazul. Atunci, doamna Viner. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, surprinsă. Eu uh, credeam că în Europa există și un uh, principiu de acțiune profilactică. Dar acum constat că de 10 ani este folosit un pesticid care este Uh, foarte periculos, care are efecte de perturbare endocrină și că se folosește și pe termen lung, uh, chiar dacă uh, există deja o rezistență crescută. Dacă ne gândim la miile de pesticide care sunt folosite în Uniunea Europeană, că ar trebui să facem o analiză de risc și să ne gândim care să le autorizăm și care nu. Pentru că, iată, acum suntem obligați să constatăm că presărăm pe câmpurile noastre și implicit pe corpul nostru substanțe foarte periculoase. Domnul Heusling. Da, e de mirare că există aceste produse pe piață, dar de ce șapte state membre au fost deja introduse? Au fost interzise, mai iertați, aceste produse. De ce trebuie în continuare să ne punem întrebări uh, și să așteptăm ultime dovezi că de fapt uh, creează perturbări hormonale și afectează organismul uman? Nu e o noutate că există aceste situații. M-ar bucura ca la nivelul comisiei să acționați acum consecvent. Dar după ceea ce facem cu importurile pentru există citrice pe care le importăm, care de asemenea uh, pot să conțină asemenea substanțe. Și în Tirolul de Sud uh, s-a folosit glifosatul și clorpirifosul în cantități foarte mari. Deci, uh, cum veți proceda după aceea cu importurile? și dacă uh, veți uh, lua o decizie finală, um, trebuie să acționăm și împotriva volumului rezidual de asemenea substanțe. De ce să mai așteptăm? Doamna Hazekamp. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Azi dimineața la Envi am discutat de mai multe pesticide care, după părerea noastră, nu îndeplinesc criteriile de autorizare, fumioxazină și clorotoluen. De ce nu se discută de subiectul acesta și în Envi, mă întreb, mai degrabă decât doar aici, în uh, Comisia Agri? Clor Pirifosul este o substanță extrem de periculoasă și nu ar trebui să ajungă niciodată pe farfuriile noastre. A venit momentul să luăm măsuri. Prelungirile procedurale de care vorbeam azi dimineața la MV au devenit practic mai degrabă regula decât excepția ceea ce înseamnă că mai multe pesticide care pot provoca daune majore sănătății omului și mediului rămân în continuare în vigoare chiar după ce, în mod normal, perioada lor ar fi de, de utilizare ar fi trebuit să expire. Dacă am înțeles eu bine ce spuneți, substanța aceasta clorpirifos nu va primi o prelungire a autorizării. Deci nu va mai putea rămâne pe piață. Întrebarea mea este dacă va exista totuși o perioadă de tranziție sau sunt prevăzute niveluri maxime reziduale care să depășească nivelul de detectare? Ne puteți spune câte ceva și despre alte substanțe care eventual nu ar îndeplini cerințele de autorizare, clorotoluron și fluomixazină de care am vorbit azi dimineață în Comisia ENVI. Ähm, Mulțumesc, äh, stimată doamnă Haze, cam de ce nu a tratat Envi acest subiect? Păi trebuie să-l întrebați pe colegul Cafan. Noi am introdus subiectul pe ordinea de zi äh, pentru că uh, mai mulți colegi și-au dorit acest schimb de vedere în legătură cu cele două pesticide. Îi dau cuvântul doamnei Israel Piric acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sănătatea omului și siguranța alimentară sunt fundamentale, iar EFSA are sarcina de a se asigura că ele sunt protejate. Îi mulțumesc EFSA și sunt convinsă că merită toată încrederea noastră. Există o substanță care ar putea să reprezinte o alternativă la clorpirifos. Acum când uh, sunt, uh, se prevede o interzicere a clorpirifosului, uh, nou acest lucru ne ridică o probleme. Cred că Uh, în ceea ce privește omologarea, procesul de autorizare ar trebui să fie mai flexibil. Din păcate, nu așa stau lucrurile deocamdată. Deci, pentru identificarea unor alternative, ca L769, de exemplu, ce face Comisia pentru substanța aceasta alternativă? Pentru că nu putem să-i lăsăm pe agricultori cu mâinile goale, pe producători așa în aer. Trebuie să le găsim, oferim o alternativă. Um, oder anders angefangen. Also... Aș uh spune că mă bucur că există EFSA. Uh, mulți colegi însă știu de la bun început care vor fi analizele uh, studiului. Noi însă am uh, pus pe picioare EFSA pentru a ajunge la concluzii științifice, pentru a valorifica după aceea pe plan politic aceste concluzii. Și uh, EFSA își face treaba faptul că trebuie să ne străduim uh, să folosim uh, produse fitosanitare care să uh, nu aibă un efect foarte negativ, este clar. Dar este greu să stabilim un procentaj limită ar trebui să facem mult mai multe verificări asupra alimentelor, să vedem dacă există reziduri din aceste pesticide sau nu. Și uh, în ce privește uh, domeniile de aplicare există diferențe. Fie că sunt folosite aceste pesticide pe câmp sau în depozitele de cereale, uh, există diferențe. Mulțumesc, domnule președinte. Ni s-a prezentat astăzi um, activitatea efectuată pentru a uh, obține uh, neautorizarea celor două substanțe active și folosirea acestui pesticid, dar nu s-a uh, explicat, ni s-a explicat procesul de către reprezentanta Comisiei și evaluarea din luna august. Eu cred că să-l fac lucrurile cum trebuie. Problema este că se vorbește aici despre eliminarea uh, pesticidului, acestui pesticid și după aceea toată lumea în cor zice haide să eliminăm toate pesticidele. Dar uh, eu, um, asta înseamnă că nu se ține cont de ce treabă bună face EFSA. Dacă nu avem încredere în Agenția noastră Europeană de Securitate Alimentară, atunci în ce mai avem încredere? Deci vreau să vă spun asta aici. Se face o treabă ex- excelentă și când se detectează o problemă, se elimină de pe piață substanța. Aceasta este care de urmat. Nu uh, tot felul de discursuri demagogice și care nu sunt decât, până la urmă, ideologie politică și nimic mai mult. Domnul Dorfman. Ja, ich glaube, wir können selbstverständlich cred că putem avea o dezbatere politică în legătură cu orice substanță activă care este până la urmă um, certificată în Uniunea Europeană. Uh, până la urmă, uh, substanța activă din clorpirifos uh, există de 50 de ani, de 60 de ani și a făcut datoria. Există state membre Germania, de pildă, în care de ani de zile nu mai este permis niciun produs care conține clorpirifosul, iar uh, dacă până la urmă evidențele vor merge în sensul descris de dumneavoastră, trebuie să, sigur să uh, continuăm pe acest drum. Uh, în curând vom avea data de 1 ianuarie 2020 Um, să decidem uh, în ce privește clorpirifosul să nu mai fie folosit în Europa. El se folosește când uh, plantele sunt în creștere. Deci, uh, până la urmă, acest produs trebuie să dispară de pe piața din Europa și va rămâne însă întrebarea uh, încă fără răspuns ce se va întâmpla cu importul de produse din țările în care această substanță se va folosi în continuare. Mulțumesc, domnule președinte. În urma intervențiilor anterioare, mă întreb cum e posibil să se reproșeze în comisia noastră pe de o parte că s-a făcut treabă bună pentru un produs și pe de altă parte să se considere că este prost și trebuie uh, retras de pe piață, iar uh, cumva e contradictoriu. Unii dintre colegi vă reproșează toate aceste lucruri. Eu cred că trebuie să avem decența de a, ne gândi, de a ne gândi și la agricultorii noștri care folosesc aceste produse pentru a le apăra de o serie întreagă de agenți nocivi. Pe de altă parte, nu-i deloc ușor ca de pe o zi pe alta să nu mai folosești o anumită moleculă. Asta poate să creeze probleme majore de producție. Sigur că pesticidele pot reprezenta o problemă mare de sănătate publică, nu putem să glumim cu lucrurile acestea, dar în, această, în, în momentul de față sunt uh, agricultori care se confruntă cu mari probleme din cauza folosirii, instrumentalizării acestor probleme, acestor uh, subiecte de discuție. Agricultorii pot uneori, în cadrul producției lor, într-o situație de urgență, să recurgă la aceste produse și nu e normal să li se spună ca de pe o zi pe alta, gata, nu ne mai place produsul ăsta și trebuie interzis. De aceea cred că trebuie discutat despre asta și în Comisia pentru Agricultură. Întrebarea mea este, există alternative? Pentru că dacă este util și indispensabil ca acest produs să fie scos de pe piață, ce alternative li se oferă producătorilor? Domnul David. Mnoho bylo té otázce už řečeno, takže já se... Mulțumesc, s-au spus foarte multe din cele pe care doream să le menționez și eu. Aș adăuga doar că dezvoltarea de uh, noi medicamente uh, poate de asemenea să fie problematică. În anii trecuți au fost uh, situații scandaloase. Anumite medicamente folosite uh, au fost foarte dăunătoare și acest lucru s-a constatat abia ulterior când ele uh, s-au aflat pe piață și au fost uh, utilizate de către pacienți. Uh, deci uh, și din acest punct de vedere trebuie să ne preocupăm. Dar dezvoltarea de noi medicamente presupune și costuri suplimentare. Pesticidele sunt produse în volum mult mai mare decât medicamentele pentru uz uman de aceea cred că perioada de testare ar trebui să fie una mult mai serioasă și mai îndelungată înainte de certificare. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm poate pe uh, controlul acestor produse în faza de testare, pentru ca ele nici măcar să nu aibă șansa să intre pe piață. Următoarea intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Pesticidele au uh, utilizare la mai mult de 100 de specii de plante din lumea întreagă. Uh, cum uh, se pregătește Uniunea Europeană să contracareze efectul uh, pesticidelor uh, atunci când va fi vorba de importul acestor plante, pentru ca aceste uh, produse să nu mai apară. Suntem pregătiți? Mulțumesc colegilor și colegilor pentru întrebări și dau cuvântul doamnei Iuriher pentru răspunsuri. Many thanks. I mean, many thanks for the, for the interest in the top. Mulțumesc foarte mult pentru interesul manifestat uh, pentru acest subiect și, și pentru toate întrebările adresate. Aveți perfectă dreptate. Există legislație în vigoare, avem un cadru legislativ pentru adopt, aprobarea uh, pesticidelor care se bazează pe principiul precauției. Acest lucru este cât se poate de adevărat. Elementul central în aplicarea acestui principiu este acela că produsele nu sunt doar puse pe piață și vedem noi după aia ce posibile efecte dăunătoare ar putea ele să producă. Implicațiile principiului precauției, după cum de-al și spuneau mai multe, s-a spus în mai multe intervenții, sunt următoarele. Mai întâi se testează apoi solicitantului de autorizare îi se solicită probe că substanța nu este dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediu, înainte de a se permite substanței să ajungă pe piață. Înțeleg foarte bine întrebarea de ce, după ce aceste substanțe sunt pe piață de atâta timp, iată, constatăm că de fapt produc pagube la adresa sănătății omului. Cred că Răspunsul se poate împărți în două. Pe de-o parte, trebuie să admitem un lucru. Înțelegem din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine cum se pot depista și identifica posibilele efecte dăunătoare cerințele pe care industria trebuie să le îndeplinească și sistemul de testare elaborat la nivel internațional devin din ce în ce mai sensibile și reușesc să uh, prindă, să capteze mult mai bine posibilele efecte dăunătoare acum decât acum 10 ani sau când a fost autorizat ultima dată produsul. Aceasta este explicația. Facem progrese științifice și acum metodele de testare uh, constată mult mai rapid, identifică mult mai rapid posibilele probleme. Recunoscându-se că mediul este în evoluție și că înțelegem mult mai bine acum lucrurile decât în trecut, avem următoarea abordare. Dacă un produs este pe piață, avem la perioade, la intervale regulate, reevaluări. După 10 ani, după o autorizare, se trece, de exemplu, la o reevaluare a substanței, ceea ce oferă ocazia de a o reanaliza în lumina ultimelor probe științifice care vor fi apărute între timp. Aceasta este o parte a explicației pentru care produsul este pe, substanța este pe piață, și abia acum aflăm că ea este dăunătoare din anumite puncte de vedere. Un alt lucru pe care vreau să-l precizez este că nu e un perturbator endocrin. Da, are proprietăți care nu sunt bune pentru sănătatea omului, dar perturbarea endocrină, uh, perturbarea bunei funcționări a sistemului endocrin nu se află printre aceste efecte negative. Celălalt motiv pentru care uh, nu acționăm mai repede, în acest caz vreau să precizez că, ba da, acționăm mai repede decât de obicei. Nu stăm să așteptăm uh, parcurgerea întregului proces de reevaluare. Deja am analizat uh, uh partea de impact asupra mediului și chiar dacă partea de mediu a fost foarte pozitivă în reevaluare, din cauza faptului că există probe că asupra sănătății omului uh, ar exista un impact, nu am permis reautorizarea. Deci n-am așteptat parcurgerea întregii proceduri, tocmai de aceea am cerut de la EFSA o declarație negru pe alb prin care să mi se spună ce anume uh, din sănătatea omului este afectat ca să putem acționa cât mai rapid. Și exact asta am făcut, am acționat cât am putut de repede. Decizia de reînnoire se bazează pe claritate și certitudine juridică și dacă procesul va fi gestionat corect, decizia finală se va lua la sfârșitul lui noiembrie. Cât privește siguranța alimentară, am făcut aluzie la aceasta anterior. Deocamdată substanța nu e reînnoită, autorizarea pentru substanță nu este reînnoită și analizăm nivelul maxim de reziduri. MRL-ul pentru această substanță, care pare, din câte știm noi, nu pot să vă dau o cifră exactă, dar pare să fie mai, mai mic decât nivelul cuantificării. Deci, un nivel de siguranță Asta se aplică și produselor interne și produselor de import. Oricine, inclusiv din afara Uniunii Europene, poate să aducă dovezi că există utilizări sigure ale acestor produse în afara Uniunii Europene și că ele pot, pot fi sigure, pot fi considerate sigure în alte părți. Eu însă cred că ar fi foarte greu pentru această substanță cu efectele pe care le produce asupra sănătății omului, să demonstrezi că e sigură, da? Și deci sunt, sunt convinsă că nivelul maxim de reziduri va fi peste nivelul de detectare și că va rămâne acolo pentru toate produsele care conțin această substanță. De ce aplicăm în această, pentru această substanță, dar nu pentru altele anumite măsuri. Sunt chestiuni de care am vorbit și azi dimineața. Procesul de reevaluare este, din păcate, foarte adesea amânat. E o temă care conține mai multe componente asta. Am tot discutat uh, în Parlamentul European de acest subiect uh, și vreau să precizez că vin cu foarte mare plăcere dacă mă invitați și în fața Comisiei de Mediu pentru a discuta de acest lucru. Știm că procesul este adesea amânat. Asta și din cauza amânărilor de la nivelul statelor membre, care sunt primele care își efectuează uh, prima evaluare. Deseori suntem tocmai de aceea nevoiți să recurgem la această prelungire a autorizației, pentru că e singura soluție juridică. Dar, dacă îmi permiteți să vă corectez, în cazul în care există semne, mai ales semne clare, cum se întâmplă acum, că substanța, chiar dacă procesul nu s-a încheiat, procesul de reevaluare nu s-a încheiat, nu e sigură și nu mai îndeplinește criteriile, deci dacă există doar semnale, limităm imediat procesul și nu mai reînnoim, nu mai acordăm o reînnoire. Este prima dată când procedăm astfel atât de timpuriu în întregul proces, dar E adevărat că întârzierile în procesul de reevaluare reprezintă o problemă pe care, de care va trebui să ne ocupăm mai mult. Apoi a mai fost o întrebare adresată de mai multe persoane cu privire la alternative. Pentru că, pe de o parte, aceasta este o substanță dăunătoare și va fi dăunătoare. Să știți că e dăunătoare și pentru utilizatori, nu numai pentru consumatori. E un insecticid sunt multe insecticide disponibile, mult peste 100 care sunt în prezent autorizate. Deci, printre toate acestea, cred că ar trebui să se poată găsi niște alternative. Comisia face tot ce poate pentru a uh, încuraja folosirea substanțelor cu niveluri scăzute de risc am discutat de multe ori cu Parlamentul despre acest lucru. Nu mergem până într-acolo încât să promovăm anumite substanțe active cu un nivel scăzut de risc, dar încurajăm utilizarea lor. În general, în industrie, lucrurile merg foarte repede înainte, se tot, tot apar substanțe noi, se creează um, substanțe noi, molecule noi și Comisia face tot ce poate pentru a promova utilizarea unor pesticide care să includă și gestionarea altor dăunători. Înțeleg că lumea din sală are încredere în EFSA, fără îndoială că și noi. Comisia se adresează de fiecare dată EFSA pentru consiliere, mai ales în cazuri cum este cel de față. S-a mai pus o întrebare cu privire la o posibilă diferențiere între utilizarea substanței uh, pe uh, teren, în, la culturi sau în clădiri. Oricare ar fi utilizarea, oricum ea nu e sigură. Deci, din acest punct de vedere, nu facem nicio diferențiere. Este adevărat și acesta de asemenea poate să reprezinte un aspect interesant, că în prezent Comisia autorizează substanțele active, iar statele membre autorizează produsele. Nu toate statele membre au produse autorizate care conțin aceste substanțe active. Prin urmare, fără îndoială că acolo există niște alternative. Fermierii din țările respective folosesc alternative. Ei și cu acestea, sper că am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră și în cazul în care nu am reușit, îmi cer scuze încă de pe acum. N-am, nu mi-am propus în niciun caz să evit nicio întrebare. Așadar, după cum spuneam, vom acționa cât mai repede cu putință și când vom trece la următoarea etapă privitoare la nivelul maxim de reziduri, vom discuta de perioadele de tranziție, care vor trebui să fie cât mai scurte cu putință în acest caz pentru a ne permite să protejăm sănătatea publică. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să agreseze întrebări? Constat că nu e cazul. Au fost uh, răspunsuri cuprinsătoare. Ba da, doamna Hazekamp. Clarification, you said... Doar o lămurire. Ați spus că perioada de tranziție va fi cât mai scurtă cu putință. Asta înseamnă că aprobările naționale vor fi retrase în uh, ianuarie 2022? Do cât a spus? 2022? Do, 2022. Da, uh, trebuie să avem o perioadă de tranziție fiindcă este un proces administrativ uh, pe care trebuie să-l respecte statele membre și uh, va fi cât mai redus cu putință. Nu cred că va fi 1 ianuarie. Încă se mai discută acest lucru. Comisia va propune o perioadă de tranziție de 3 luni. Pentru a ține cont de ce trebuie să se facă pentru a se retrage autorizații, pentru a se retrage autorizațiile unor produse, acest lucru se poate face destul de rapid. Sunt convinsă că discuțiile și decizia de retragere a probării va fi deja comunicată din timp, deci deja pentru următorul sezon de cultivare nu va mai fi folosit de nimeni acest produs. Mulțumesc foarte mult. În uh, încheierea uh, acestei dezbateri doresc să mulțumesc doamnei Iulicher din partea Comisiei și noi putem continua cu punctul 10 de pe ordinea de zi. Este vorba despre recomandările coordonatorilor. au fost distribuite prin e-mail. Există obiecții? Constat că nu e cazul. Atunci putem trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, punctul diverse. Eu nu am nicio comunicare de făcut. Dacă cineva dorește să comunice ceva, poate să o facă. Constat că nu e cazul, ba da, se pare că domnul David dorește să spună ceva. am že zdržuji. Da, uh, îmi cer scuze că vă rețin puțin, dar termenul limită pentru uh, discutarea regulamentului Comisiei 481-2012 mm, Eh, este vorba despre importul de eh, carne de vită din Statele Unite. Eh, este vorba despre o problemă. Aici nu se face o analiză hormonală și aș vrea, la inițiativa grupului nostru politic, să solicit o prelungire a termenului cu 30 de zile ca să putem să ne formulăm obiecțiile legate de uh, acest proces. Da, ținem cont de această solicitare. Mai există alte puncte? Nu e cazul. Următoarea întâlnire va avea loc pe 7 octombrie, dar bineînțeles că Înainte de asta va avea loc audierea uh, candidaților uh, pentru viitoarea comisie săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc o seară frumoasă.